So welcome everyone. We will start today. venit tuturor. Vom începe astăzi, sperăm destul de punctual. primul rând, punctul 1 pe ordinea de zi, adoptarea ordinii de zi. Cred că nu se opune nimeni, deci se consideră ca fiind adoptat. Apoi punctul 2, aprobarea procesului verbal al reuniunilor din 20 februarie, 24 februarie, și 3 martie, toate din 2014. Din câte înțeleg, sunt uh, aprobate. Bun, și trecem la punctul principal uh, de astăzi. Uh, de acum, un schimb de opinii cu ministrul finanțelor din Lituania, domnul Rimantas Sadzius și cu guvernatorul băncii Lituaniei, domnul Vasiliauskas. Uh, Urez uh, bun venit domnului ministru și domnului guvernator uh, acest schimb de opinie în legătură cu perspectivele unei posibile adoptări de către Lituania a monedei euro. După cum știți cu toții, Lituania este următorul stat membru care probabil că va adopta moneda euro de la 1 ianuarie 2015. Din acest motiv, avem uh, plăcerea și onoarea să avem alături de noi pe domnul ministru și domnul guvernator pentru un schimb de opinii Decizia formală încă nu a fost adoptată, trebuie să fie adoptată de uh, noua legislatură și noua Comisie Econ, însă noi facem toate pregătirile materiale pentru procedură. Este o activitate informală, raportul este domnul Werner Lang și se va vota pe 7 aprilie un raport în Econ, raport care uh, nu va fi votat la plenar în această legislatură, uh, și vom, vom avea un mandat, uh, va trebui reconfirmat de noua uh, Comisie Econ, nou Parlament și noua Comisie Econ, vor trebui ca în mod formal să încheie urgent acest dosar uh, la începutul lunii iulie pentru a se adopta în plenară în plenara din 14-17 iulie 2014. Bun, deci domnul Langen Domnul uh, urmează după invitații, și apoi un schimb de opinii, deci uh, invitații și apoi uh, raportor și ceilalți membri. Mulțumesc, domnule președinte. Dați-mi voi întâi să trec la cea mai frumoasă limbă din lume, cel puțin cunoscută de mine, și anume limba lituaniană, limba mea maternă. Da, doamnelor și domnilor europarlamentari, am mare onoare să pot participa la această reuniune. E pentru a treia oară că vin aici, în fața dumneavoastră. Am venit încă de două ori în calitate de membru al ECOFIN, ba chiar președinte al ECOFIN. Și Bun, noi reprezentăm o mică parte a Europei, dar foarte importantă pentru noi, lituanienii. Pe de o parte, Lituania a știut să dovedească faptul că este un membru uh, al, un membru fiabil al Uniunii Europene, un stat membru care a știut să-și organizeze activitatea uh, și asta s-a putut vedea la reuniunea ECOFIN și astăzi vă voi uh, arăta că Lituania este într-adevăr uh, membru uh, cu drepturi de pline al Uniunii Europene, un stat membru care a aderat la Uniunea Monetară Europeană și va deveni cea de-a 19-a țară care va avea moneda națională euro. Deci este un pas foarte important pentru Lituania, o importanță deosebită și pentru Uniunea Europeană Așadar, țara mea, făcând acest pas, dorește să ajute Uniunea Europeană ca aceasta să devină mai puternică, motiv pentru care noi dorim să aderăm la zona euro. Asta într-un mod foarte deschis, în același timp și foarte ferm. Acum din nou limba engleză. Există anumite date pe care, de care dispuneți, bun, a fost distribuit înaintea reuniunii uh, un volum foarte important de informații, uh, informații pe care le-am adus de la Vilnius, cu niște puncte principale care trebuie evidențiate, cred, în discuția de astăzi. Și ideea mea, principală idee pe care doresc să vă transmit, e că Lituania, cred eu, că este pregătită pentru adoptarea monedei euro și pentru intrarea în zona euro. Deci, ă, nu vom avea doar beneficii de tras, nu ne așteptăm doar la beneficii, ci ne vom asuma și angajamente. Angajamente pe care trebuie să și le asume orice țară care participă la zona euro, care iată că s-a tot extins, ă, acum 18 țări, noi ne dorim să fim cea de 19 -a. Sunt multe angajamente asum, care trebuie asumate de către un stat care aderă la zona euro, inclusiv participarea la mecanismul european de stabilitate, la Uniunea Bancară, că și noi am contribuit activ la crearea acestui instrument, dar și uh, cerințe uh, suplimentare de supraveghere financiară, după aia că adoptarea prevederilor uh, acordului fiscal și aici trebuie să spun cinstit că încă n-am făcut uh, totul în această privință, că sunt multe măsuri care nu au fost luate. E vorba de recomandările specifice pentru țară, care, țară, pentru fiecare țară care trebuie discutate, recomandarea 1 care se ocupă tocmai de domeniul fiscal și care încă nu a fost completată. Apoi, uh, în politicile fiscale, Lituania a fost destul de strictă și destul de productivă pentru că venim de la aproape 10% de deficit în 2009 și estimăm împreună cu FMI-ul că acum, în 2013, vorbim de 2,5%. Bun, sunt cifre preliminare, încă nu, are, nu avem uh, cifrele de la Eurostat, le vom avea ulterior. Însă e o dovadă că noi avem o poziție fiscală prudentă, inflația e moderată, încrederea în politicile Lituaniei se reflectă și ea într un într-un nivel destul de scăzut al ratei dobânzilor. Acum, în ce privește viitorul nostru, noi considerăm că adoptarea monedei euro nu e ultimul pas nu e ultima stație a trenului nostru, ultima gară, e o, un punct uh, în care noi trebuie să ne pregătim pentru uh, evoluții economice ulterioare. Și aici, sigur că vorbim de criteriile de la Maastricht, care nu înseamnă doar că trebuie să respectăm uh, anumite cifre care apar în tratatul la Maastricht pentru moment, ci e vorba și de sustenabilitate că, dar cred că avem uh, dovezi destul de clare că noi avem intenția de a fi sustenabil, durabil în politicile noastre actuale, în ceea ce se referă la luarea unor măsuri uh, politice active în diferite domenii economice, în domenii de dezvoltare economică, sectorul energetic care trebuie reformat și uh, am întreprins uh, măsuri, după cum puteți vedea în informațiile pe care le-am oferit. Unul din principale proiecte pentru noi este uh, terminalul pentru gaz natural lichefiat, care ar trebui finalizat în cursul acestui an, ceea ce va rezolva problema monopolului furnizării uh, de gaz către din partea Gazprom, cu care ne confruntăm acum, apoi sistemele noastre energetice care trebuie integrate în rețelele europene, însă și un program de renovare al clădirilor publice care va rezolva o problemă foarte mare pentru noi, menționată în uh, proiectele de raport ale colegului Werner Langen. E vorba de eficiența energetică, mm, care nu, este, nu funcționează atât de bine cum ne-am dorit noi, dar și un uh, mediu prietenos uh, cu afacerile. Asta încercăm să facem în Lituania. Am făcut mulți pași înainte pentru îmbunătățirea planificării teritoriale uh, Uh, precizia, insolvența, insolvența persoanelor fizice, o chestiune nouă în Lituania, apoi în viitor vom avea modificări la codul muncii, care sunt discutate în Parlament, Apoi, uh, deci, cum spuneam, trebuie să avem un mediu mult mai prietenos pentru afaceri, dar am luat măsuri și încep privește domeniul structural, cheltuielile sociale și reformele uh, în, în acest domeniu. Am pus fonduri la dispoziția uh, municipiilor, uh, orașelor pentru a controla mai bine fondurile, ca banii să ajungă strict la cei care au nevoie de ei, ceea ce s-a dovedit a fi o politică foarte eficientă în cinci localități, apoi am extins această politică în întreg teritoriul Lituaniei, deci măsuri pentru a îmbunătăți și administrarea fiscală, Administrația fiscală e ultimul domeniu asupra căruia insist. Uh, avem o, o politică hotărâtă. Acum nu e vorba de introducerea de noi uh, impozite. De, deci, poziția noastră fiscală trebuie consolidată și e foarte important. Facem uh, eforturi pentru a îmbunătăți colectarea impozitelor. Vă pot asigura că Lituania are o perspectivă foarte bună în cadrul eurozonei, ceea ce va fi în beneficiul nostru, va îmbunătăți uh, investițiile, va duce la creștere economică mai importantă și, până la urmă, scopul nostru principal de a îmbunătăți viața cetățenilor noștri. Mulțumesc pentru atenție și acum, domnule președinte, probabil că putem da cuvântul guvernatorului Băncii Centrale Lituaniene pentru detalii mai tehnice, probabil. Mulțumesc, domnule ministru. Aveți dreptate. Este momentul să dau cuvântul lui domnului guvernator. Mulțumesc, domnule președinte. Stimați deputați, uh, voi profita de ocazie pentru a vă explica și uh, vă aduce la curent cu situația economiei uh, și a sectorului financiar lituanian. Eu, în calitate de reprezentant al Băncii Centrale, mă voi referi la ceea ce ține de mandatul Băncii Centrale, și anume în primul rând, am să mă refer la modul în care economia lituaniană a, răspuns la, a reacționat la criză, apoi uh, mă voi referi la cum vedem noi uh, stabilitatea prețurilor și, în al treilea rând, uh, bineînțeles, mă voi referi la situația sectorului financiar. Economia lituaniană și-a revenit repede după criză și arată o creștere solidă. Nivelul uh, dinaintea crizei uh, de PIB va fi uh, depășit în acest an. Creșterea cumulativă a PIB-ului din 2009 a fost de peste 15%. Elementele esențiale ale strategiei de ajustare au fost uh, un răspuns uh, politic, o uh, stabilitate financiară crescută și o flexibilitate economică crescută. Reechilibrarea economică a fost uh, susținută printr-o flexibilitate a pieței muncii și a produselor. La ora actuală, contul este aproape de echilibrul. De echilibru. Competitivitatea s-a îmbunătățit prin faptul că s-au făcut ajustări ale costului de, pe unitatea de uh, muncă. Uh, redresarea economică a fost uh, uh în principal uh, condusă de sectorul comercial, uh, dar și creșterea națională a crescut și s-a consolidat. Exporturile reale sunt 40% mai mari decât Um, maximul atins înainte de criză, uh, șomajul aproape s-a înjumătățit de la um, punctul culminant în criză și este la ora actuală la media europeană. Acest proces de ajustare a confirmat că, econom- că eco- structura economică a Lituaniei este suficient de flexibilă pentru a lucra cu un regim uh, de rată de schimb fixă. Apoi, Referitor la inflație, presiunile asupra prețurilor la nivelul uh, național sunt uh, uh, restricționate, restrânse, iar inflația este um, sub nivelul, sub criteriul de stabilitate a prețurilor. Mediul de inflație este prevăzut să rămână, media inflației este prevăzută să rămână la 0,7 în primul trimestru al lui 2014. În ceea ce privește durabilitatea, pe termen lung, uh, lucrurile sunt chiar mai încurajatoare. Vom uh, face apel la instrumente macroprudențiale pentru a preveni orice fel de evolu evoluții uh, nesustenabile. Uh, o parte din, din uh, șocul global la nivelul prețurilor s-a tradus uh, și uh, în, în efecte în, în Lituania din cauza faptului că materiile prime și alimentele sunt foarte importante în coșul uh, zilnic al consumatorilor. Însă și acest șoc se reduce în ultimul timp. Există inițiative care să reducă de asemenea intensitatea energetică este vorba de un program de renovare a caselor, terminalul uh, de gaz uh, petrolier uh, lichefiat, integrarea cu rețeaua europeană și așa mai departe. Câteva cuvinte despre sectorul financiar. Nu există criterii de convergență pentru a detecta fragilitățile sectorului financiar. Însă criza ne-a amintit tuturor de cât de importante sunt legăturile între sectorul financiar și economia reală. Când evaluăm sustenabilitatea economică și convergența, avem uh, lucruri importante de spus despre sectorul despre sectorul uh, financiar. Sectorul lituanian este, dom- este domi- uh, dominat de uh, domeniul de retail, în domeniul, în, de partea retail în domeniul bancar. Uh, sectorul bancar uh, constituie numai 65% uh, din uh, PIB. Structura de finanțare este orientată mai degrabă la nivelul național. Băncile se finanțează mai ales prin depozite. Uh, iar rata, iar proporția de, depozitelor uh, care nu de, sunt deținute de către rezidenți este de aproximativ 3% și uh, este vorba de depozite foarte diverse din punct de vedere geografic. Uh, sectorul bancar este foarte bine capitalizat și dispune de lichidități mai mult decât dublul decât este necesar uh, și decât solicită Banca Centrală a Lituaniei. Creditele neperformante sunt în uh, continuă descreștere și sunt la ora actuală la aproximativ 10,7%. Condițiile de creditare s-au normalizat și uh, nu avem o datorie care să uh, împiedice creșterea. Sectorul îndatorarea sectorului privat în Lituania este a doua cea mai scăzută în Uniunea Europeană, aproximativ 43% din PIB-ul nominal. Portofoliul creditării uh, urmează, sau ne așteptăm să crească cu aproximativ 3% în 2014. Iar studiile băncii centrale lituaniene nu ne arată că ar exista probleme de creditare pe partea de ofertă. Avem și o serie de instrumente macroprudențiale care uh, sunt puse în practică pentru a preveni practici de creditare nesustenabile. Avem o serie întreagă de solicitări uh, și uh, criterii impuse băncilor. Banca centrală, ca autoritate de supraveghere, va fi pregătită să se alăture mecanismului unic de supraveghere de la data intrării în zona euro. După cum spuneam, sectorul financiar este în formă bună, uh, nu există sau, riscurile reziduale fiind toate abordate. Vă mulțumesc! Vă mulțumesc foarte mult, domnule guvernator. Avem uh, doi uh, vorbitor, de aceea uh, membrii sunt rugați să spună clar cui uh, îi adresează întrebarea. Vom începe. Vom începe cu domnul Langen. Mulțumesc. În primul rând, aș dori să vă spun că Mă bucur că Lituania a depus uh, cererea să, uh, de a um, adera la și a adopta moneda euro. Este foarte bine pentru că acum doi ani uh, erau voci care puneau sub îndoială uh, ideea că trebuie să menținem euro. Din fericire, euro a rămas. Uh, Vă mulțumesc foarte mult pentru intervențiile dumneavoastră. Vedem că și ultimul raport al FMI uh, este de la bun început uh, cât se poate de pozitiv. Lituania și-a atins obiectivele care, și le stabilit și care, pe care și le-a stabilit și care sunt necesare pentru, aderarea, pentru adoptarea monedei euro. Deocamdată nu avem cifrele finale, deci nu putem uh, Uh, să avem o poziție finală, dar um, le vom avea. Câteva întrebări în ceea ce privește depășirea crizei. Dacă țin eu bine minte, în 2009 Lituania a avut o scădere enormă a uh, produsului social brut de aproximativ 14%, dar a recuperat. În același uh, timp, a existat o mare diferență între salarii și productivitate. A fost o, pro- o problemă și în Europa de Sud. Și aici uh, Lituania și-a revenit. Cum ați făcut în țara dumneavoastră ca aceste mm, diferențe să fie, uh, să fie depășite? Și care au fost cauzele acestor scăderi? Și a doua întrebare se adresează domnului guvernator sistemul bancar, uh, ca să nu-i spun industrie, pentru că s-au produs multe prostii în acest uh, sector. Ei bine, sectorul uh, dumneavoastră bancar depinde foarte mult de, sector, de instituțiile bancare nordice. Suedia însă, pe de altă parte, nu face parte din zona euro, chiar dacă respectă uh, Uh, criteriile și asta din cauza unei decizii politice și uh, în ciuda faptului că ar trebui să devină um, stat care are moneda euro. Pentru că însă au o derogare. Există însă problemă cu faptul că în Lituania domină, uh, domină sectorul bancar scandinav. Prima întrebare se adresa domnului ministru și a doua domnului uh, guvernator. Vă rog, domnule ministru, întâi. Uh, Mulțumesc, uh, Werner, pentru această întrebare atât de importantă. Într-adevăr, problema cu salariile și cu piața muncii, în general, este foarte preocupantă pentru noi, dintr-un motiv foarte simplu. Noi considerăm că țara noastră în continuare furnizează mână de lucru ieftină, cel puțin în teorie. Bineînțeles că există în lume țări mai ieftine decât noi, din punct de vedere al costului muncii. Pe de altă parte, noi am moștenit uh, din trecut un uh, grad de educație înalt al forței de muncă. Și asta impactează pozitiv forța de muncă care, bineînțeles, este o forță de muncă atractivă, care merită să fie angajată cât mai bine posibil, cât mai eficient posibil. Este clar că în trecut, înainte de criză, am cunoscut o situație în care salariile au crescut uh, uh, foarte mult, necontrolat de mult, chiar cu până peste 10%, iar în anumite țări uh, din vecinătate aveam același fenomen, nu am fost singurii. Cu, cu toate acestea, salariile au crescut destul de mult. Apoi a existat o devaluare internă și acesta a fost un proces foarte uh, dureros, deoarece noi uh, aveam moneda noastră legată de euro începând din februarie 2002. Înainte, moneda noastră era conectată la dolarul american și este foarte clar că această conectare într-o țară ca noastră mică ne-a permis să nu avem probleme și să o luăm pe o spirală negativă. Însă a trebuit să scădem salariile, n-am avut de ales, atât în sectorul public cât și în cel privat. Iar în sectorul public, sectorul de stat, uh, am avut parte și, și avem în continuare parte de o serie de hotărâri judecătorești care încă nu au fost pronunțate definitiv legate de salarii și știm bine că, așa cum se întâmplă și în alte țări care au moneda lor conectată la euro, ne punem și noi uh, aceeași întrebare. Cum să efectuăm o devaluare internă a monedei naționale fără a afecta prea negativ sau a scădea prea mult salariile. O serie de întreprinderi uh, au trebuit să-și concedieze angajații, ceea ce a consolidat și fenomenul emigrației din țara noastră. Pe de altă parte, întreprinderile care au avut curajul să reducă salariile s-au dovedit a fi cele mai înțelepte și mai eficace până la urmă. Deci, învățămintele există și ele sunt pozitive. E vorba de învățăminte din timpul crizei, care de fapt sunt destul de proaspete în mintea noastră și până când nu vor deveni uh, istorie, trebuie să ne străduim în continuare să implementăm cele mai bune practici peste tot, în sectorul de stat, în sectorul privat, dar și când vine vorba de codul muncii și legislația muncii în Lituania. În acest moment putem să uh, ne așteptăm la o creștere de 5 până la 6% uh, din PIB-ul nominal salarială pentru ambele sectoare, public și privat, care va fi probabil însoțită și de o creștere a productivității, dar cu siguranță uh, sectorul public uh, mai are încă multe de făcut, de pildă prin sporirea eficienței energetice, prin uh, o politică de resurse umane mai activă în ce privește angajarea, angajarea mai ales a tinerilor. Și apoi mai este o problemă și un factor care ar putea să ne ajute pe piața muncii în Lituania, este tocmai integrarea europeană și atunci convergența aceasta pe care noi o dorim va fi un fenomen pozitiv. Vă mulțumesc foarte mult, domnul Vasiliauskas. Într-adevăr, în Lituania avem experiențe interesante pe care le-am menționat și în prezentarea mea. După cum urmează, aproximativ 90% dintre băncile noastre au, de fapt, în componență capital scandinav. Iar dacă ne vom alătura zonei euro și dacă vom intra în mecanismul de supraveghere unică, atunci și vom fi supravegheați de BCE, asta uh, se va reflecta în peisajul nostru bancar. Însă avem experiențe foarte pozitive când vine vorba de contactele și contactele dintre Uh, autoritatea de supraveghere bancară din Lituania și cele din uh, zona scandinavă. În ultimii, să zic, 10 ani am pus la punct, zic eu, un model unic, nordic, baltic, de supraveghere bancară. Ce înseamnă asta? Ne supraveghem propriul sector uh, financiar și băncile noastre împreună cu colegii suedezi, de pildă. Și după ce vom intra în mecanismul unic de supraveghere, vom continua cu acest model. Bineînțeles, vom avea în, alături de noi și pe cei de la BC. Mulțumesc foarte mult în numele socialiștilor. Îi dau cuvântul domnului Pană. Mulțumesc foarte mult! Mă bucur foarte mult de prezența invitaților noștri aici. Sunt foarte mândru că există țări în Uniunea Europeană astăzi care își respectă angajamentele în ciuda problemelor și dificultăților. Lituania era pe cale de a îndeplini criteriile euro în 2007. Între timp a intervenit criza și Lituania a reușit să nu se scufunde în aceste vremuri grele și mă bucur să constat că Lituania astăzi este gata să intre în zona euro și toate cele trei țări baltice vor fi, deci, astfel împreună în zona euro. Întrebarea mea vizează modul în care cetățenii normali, obișnuiți, Lituania, văd acest proces. Ce spune opinia publică din Lituania despre această aderare la zona euro? V-ați gândit cumva la riscul inflației, a creșterii prețurilor? Ce măsuri preconizați pentru a nu permite prețurilor să o ia razna? În Estonia și în Letonia avem o politică de adoptare a zonei euro care ține mai mult de partea de securitate și siguranță. Și uitați-vă ce se întâmplă în Ucraina. În Ucraina. Există astfel de aspecte. În orice caz, vă mulțumesc pentru că ați muncit enorm și socialiștii vă sprijină foarte mult în acest demers. Mulțumesc foarte mult, domnule Padar, mulțumesc foarte mult pentru aceste cuvinte atât de amabile pe care le adresați unor vecini, vecini apropiați. Într-adevăr, este foarte important ca cele trei țări baltice, care odată formau o zonă economică unitară, sau o subzonă pentru că vorbim de zona economică a UE. Deci mă bucur că aceste trei țări astăzi reprezintă o entitate care pe noi ne determină să dorim să intrăm în zona euro cât mai curând posibil. Cât privește opinia oamenilor obișnuiți, um, și în Lituania se vede același fenomen ca și în alte țări, în ajunul intrării în zona euro. Oamenii sunt prudenți, așa se întâmplă întotdeauna, oamenii sunt prudenți, dar merg acel success story din uh, Estonia care uh, în 2011-2012 uh, cunoștea cam 25% uh, din populație pentru euro, uh, populație care între timp a ajuns la 78% în favoarea monedei euro, pentru că estonienii și-au dat seama de avantajele acestei monede euro. Iată modelul care pe noi ne inspiră și noi vom încerca să depășim reticențele, dar nu prin propagandă, ci prin campanii de informație pe care noi de fapt le-am și uh, început. De fapt, le vom accelera în a doua jumătate a anului acesta și cred că asta va ajuta oamenii să fie mai favorabili monedei euro. Bineînțeles că vestea bună este că avem un uh, vecin care a introdus moneda euro anul acesta, pe 1 ianuarie, și putem să vedem imediat dacă, într-adevăr, inflația s-a manifestat sau nu. Iată, oamenii pot să vadă foarte clar uh, ce se întâmplă în țara vecină. Să nu avem granițe, bineînțeles, suntem în Europa și oamenii pot să se pe și să vadă cu ochii lor dacă au crescut prețurile sau nu. Bineînțeles că vom avea un sistem de control al prețurilor, în orice caz, implicând autoritățile statului, dar și uh, asociații și ONG-uri. Am alocat și niște bani de la buget pentru a uh, acoperi o parte din cheltuielile acestor asociații care ne susțin. Un sistem de control strict vă spuneam, al analizei prețurilor. Adică nu putem noi să împiedicăm prețurile să crească sau să scadă, pentru că din punct de vedere economic nu poți să uh, intervii în evoluția prețurilor. În caz contrar, prețurile ar putea apoi să explodeze mai apoi. Bineînțeles că nu dorim uh, evoluții negative asupra prețurilor. Vom lăsa prețurile să evolueze în mod natural, așa cum s-a întâmplat și în trecut. Însă cetățenii noștri vor trebui să se adapteze la noile prețuri în noua monedă. Și în acest sens vom avea prețurile exprimate în ambele monede. Începând din august anul acesta și la șase luni după ce vom introduce moneda euro, vom avea deci prețurile în ambele monede exprimate și afișate. În sfârșit, poate ceva mai uh, negativ. Acum mă refer la Ucraina, mă refer la opinia publică, la moneda euro, situația uh, actuală, într-adevăr, în centrul Europei este una care îi va face pe oameni să se gândească mai bine la uh, valorile lor, la aspirațiile lor, la viitorul lor și la Casa Europeană. În general, mulțumesc foarte mult, domnule guvernator. On, on Da, câteva cuvinte, dacă îmi permite, despre inflația în Lituania. După cum am spus, e vorba de 0,7 inflație anuală anul ăsta, cum sunt previziunile, cifrele noastre arată că în 2015 putem vorbi de 1,5 aproximativ și 1,9, cred, ceva de genul ăsta, în 2016. Deci noi nu avem niciun motiv pentru a vorbi de o uriașă creștere a prețurilor. Mulțumesc! Mulțumesc uh, în numele ALDE, domnul Tremos are cuvânt. Mulțumesc, domnule președinte. În primul rând vreau să mulțumesc autorităților din Lituania că au venit aici în fața noastră și mă satisface faptul că există țări în Europeană care doresc să intre în zona euro. Știm că zona euro nu e o lume perfectă, dar în orice caz eh, ne consolidează angajamentul și putem spune acasă la noi că, iată, sunt țări care au performanțe și fac mari eforturi pentru a îndeplini criteriile de a eh, ni se alătura eh, moneda comună. Am doar o întrebare Ce opinie aveți în legătură cu Uniunea Bancară, v-aș întreba, așa cum arată ea la ora actuală, cum a fost uh, proiectată? După cum s-a spus, băncile scandinave sunt foarte importante în țara voastră, dumneavoastră. Aș vrea să știu uh, ce credeți că ar fi mai bine pentru dumneavoastră, cum putem noi îmbunătăți lucrurile dacă uh, vă va fi mai bine în zona euro cu sectorul uh, dumneavoastră bancar de, dependent mai ales de Suedia, unde este întreaga dezbatere pe chestiunea asta. Și încă o întrebare. Aș dori să știu dacă Lituania pune în aplicare uh, acordul fiscal și regula de aur pentru a evita crize fiscale în viitor. Poate ne puteți explica mm, ce, care sunt cele mai bune practici ale dumneavoastră în acest domeniu. Mulțumesc. Da, mulțumesc uh, pentru, întreba, pentru întrebări. În primul rând, Uniunea Bancară. Eu am fost, uh, am asistat la momentul nașterii acestui compromis pe 18 decembrie anul trecut în Consiliul de Ministri. Eu prezidam Consiliul Ecofin la acel moment. Cred că a fost o naștere dificilă, însă până la urmă am avut un consens, ceea ce spune multe în legătură cu beneficiile noastre. Acum știu că dialogurile cu Parlamentul European sunt uh, destul de dificile, însă dați-mi voi să vă spun că eu cred că acest proces prin care se creează un mecanism uh, uh, unic de uh, rezoluție ca un mecanism și un moment sine qua non în Europa, pentru că încă de, deja am avut uh, Eurogrupul Plus de câteva ori, unde um, participau ministrii uh, zonei euro, plus membrii Parlamentului European, plus membrii țărilor care nu erau în zona euro și s-au discutat acorduri interguvernamentale și știu că um, mulți membri ai Parlamentului European și-au exprimat uh, dubiile, însă, în mod formal, uh, când este o chestiune care trebuie decisă de miniștri, de guverne, de guverne pentru că e interguvernamentală, însă opinia informală, în general, e că Parlamentul European trebuie și el implicat în acest proces. Și eu cred că această structură cu doi piloni a acestui mecanism unic, pentru că mai lipsește doar o cărămidă din uh, Uniunea Bancară și este acesta și lucrurile vor funcționa așa cu această structură și vom putea ajunge la un acord, miniștri cu membrii Parlamentului European, incluzând și Comisia Europeană, desigur, ca un al treilea participant la trialoguri. Deci eu cred că suntem foarte aproape de o soluție care va fi în beneficiu tuturor statelor membre și a pieței unice, dar și a oamenilor, cetățenilor europeni. Cât despre a doua întrebare, cu acordul fiscal, noi uh, în acest moment pregătim legea prin care se va pune în aplicare și se va transpune uh, acordul fiscal în legislația lituaniană, însă deja am, am uh, dat legea disciplinei fiscale încă în 2007, uh, a trecut această lege și prin ea s-au stabilit noi reguli pentru a controla uh, cheltuielile de stat, cheltuielile bugetare. Și eu cred că această lege a funcționat și ne-a ajutat foarte mult ne ajută foarte mult să ajungem la această tendință în deficitul public pe care o puteți vedea în informațiile pe care v-au fost uh, oferite. De la 9% în 2009 s-a ajuns la 2, 1,9 sau chiar un buget echilibrat în 2016, dar vedem că se mai pot încă fi făcute multe în acest sens. Și acum creăm și un cadru fiscal pentru finanțele locale. Nu este o chestiune esențială, însă ar fi totuși o lacună de unde pot apărea uh, rezultate de neprevăzut la sfârșitul anului și cred că uh, disciplina fiscală la nivel local uh, va fi pusă în aplicare până în toamnă și bugetul de la anul va uh, avea și această componentă. Însă acordul fiscal va fi transpus în legislația lituaniană în cursul acestui an, înainte de aderarea noastră la zona euro, pentru că e absolut necesar. Poate guvernatorul, domnul guvernator, poate adăuga ceva în legătură cu uh, băncile suedeze. Mulțumesc. După cum spuneam, din aur, cred că vom continua cu modelul actual de cooperare între autoritățile naționale de supraveghere și autoritățile suedeze, sigur, cu acele echipe uh, participă BCE-ul, cred că e un model bun care a dovedit că funcționează. Cred că putem continua cu acest model. Mulțumesc acum în numele CR, domnul Bocroș. Mulțumesc, domnule președinte. Numele conservatorilor și reformatorilor din Europa doresc să-mi exprim și eu aprecierea noastră față de poporul lituanian pentru sacrificiile enorme pe care le-au făcut nu doar pe durata crizei, ce spune eu, în ultimii 24 de ani, ca să scape de moștenirea pe care le-a lăsat-o Uniunea Sovietică. Perioada de ajustare și de tranziție a țărilor baltice a fost mult mai dificilă decât cea prin care au trecut țările din Europa Centrală și de Est. Eu sunt maghiar. Poate că știți că țările de la Visegrad au avut o situație mai bună, relativ, nu toate, însă măcar unele dintre ele. Deci din această perspectivă este foarte de lăudat uh, ceea ce s-a realizat nu doar de Lituania, ci și de cealaltă două state baltice în ultimii 24 de ani. Un aspect care trebuie subliniat, în special, e uh, acel aranjament, acel acord pentru, în ce privește moneda, știm, este un cadru foarte foarte constrângător când o țară renunță la suveranitatea monetară uh, atunci majoritatea ajustărilor uh, se referă la piața muncii, uh, politici fiscale, politici ce privește colectarea venitelor și alte domenii ale reformelor structurale. Și aici cred că e important să subliniem că reușind să mențineți acest acord pentru o perioadă atât de îndelungată, fără niciun fel de problemă. E o realizare majoră care merge mult din, dincolo de ceea ce putea permite perioada de criză și e o perioadă import, e, mă scuzați, o lecție importantă pentru întreaga zonă euro. Cele trei țări baltice au, fost, au avut curajul să facă, așa cum, se, așa cum numim noi asta, o devaluare internă pentru că costurile erau de nesusținut și nu s-au mai aliniat la creșterea productivității înaintea crizei. Și acum este important să repetăm, să se repete pe cât posibil acest exemplu. Și o țară care a putut face asta chiar înainte de a intra în zona euro, pe când sunt multe țări care nu pot să o facă aflându-se în zona euro, iată, e un exemplu important și îmi exprim aprecierea pentru asta. Am o întrebare dacă îmi permiteți și fericit pe Werner pentru ce a scris în raportul său, E doar un paragraf foarte micuț sau poate chiar o propoziție în ceea ce privește echilibrul extern, finanțele externe, ce nume contul curent și datoria externă. O altă lecție pe care am putut-o învăța din criza zonei euro e că contul curent contează anterior, mulți credeau că într-o uniune monetară nu mai există acest aspect. E doar un număr acolo pentru statistică, dar lucrurile nu stau așa. Astăzi vedem că Lituania, ca o consecință a crizei și a ajustărilor majore care au fost făcute, poate astăzi să evite fie un deficit fiscal important și în același timp un deficit extern important, deci nu există nicio amenințare, niciun pericol al unui deficit dublu sau datorii duble ca o consecință. Însă s-ar putea reîntoarce, deci e important să știm că deficitul de cont curent e scăzut și pentru că creșterea nu e atât de importantă. Deci Lituania trebuie să beneficieze de noi investiții, trebuie să mai recupereze. Bun, și dacă aceste investiții vor exista și vor crește, atunci poate că veți avea un deficit de concurent mai mare sau o deteriorare pe piața externă. Deci cum vă gândiți să administrați o asemenea situație? Mulțumesc! Domnule Bocroș, ați, ați uh, consumat aproape întreg timpul pentru întrebări, deci dacă guvernatorul, domnul guvernator și domnul ministru pot răspunde pe scurt, am apreciat acest lucru. thank you. So I, I... Mulțumesc. Am să încerc să fiu uh, succint și să răspund la această întrebare care nu e, la aceste întrebări care nu sunt foarte ușoare. În 2008 lucrurile au fost diferite înainte de uh, criză. În ceea ce privește gestiunea unor posibile bule în viitor, avem acum uh, un așa numit mandat macroprudențial, ceea ce înseamnă că Banca Centrală poate să reacționeze foarte rapid la toate și la orice schimbări uh, în economia noastră, mai ales schimbări în piața imobiliară. După cum spuneam, avem criterii uh, foarte stricte referitoare la Uh, rata uh, datorie uh, venit și așa mai departe. Iar acum discutăm cu Parlamentul Național o extindere a acestui mandat. Se discută o lege în acest sens și sperăm să avem așadar puteri extinse Uh, la Banca Centrală, iar această lege ar urma să fie adoptată în prima jumătate a acestui an. Toate aceste instrumente, cred eu, ne vor ajuta să evităm posibile situații um, pe care le-am trăit în trecut și care nu au fost plăcute. Mulțumesc, domnul ministru nu are nimic de adăugat. Trecem acum la vers și dau cuvântul domnului Beset. Merci, monsieur le président. Bienvenue. Euh, Mulțumesc, domnule președinte, și urez bun venit uh, asociilor noștri și bun venit mai ales lituanii și ne bucură faptul că situația se pare că e bună. Criteriile pentru aderarea țării noastre la zona euro sunt uh, pozitive și mai ales dați dovadă de o voință politică de a adera la această zonă, care nu este o subzonă, ci mai degrabă o super zonă în cadrul construcției europene. Ne bucură că dați dovadă de un spirit atât de pozitiv într-un moment în care criza ucraineană are un efect uh, foarte grav asupra țărilor baltice. Mm, o întrebare care se leagă de cea a colegilor mei de la PPE și de la Liberali, privitoare la dependența sectorului nostru bancar de băncile svedeze și scandinave în general. Bun, ați răspuns deja, domnule guvernator, ați lăudat modelul de cooperare pe care l-ați avut cu supraveghetorii suedezi nu sunt sigur că va fi îndeajuns pentru a ne liniști în legătură cu fragilitatea sectorului nostru bancar cauzată de această dependență extremă de băncile suedeze și este o contradicție de fapt. Noi aderați la zona care are o monedă euro, dar depinde de băncile suedeze care nu au această monedă. Deci e o chestiune care merită aprofundată. Am dorit să știm dacă lucrați la un sistem mai sustenabil din acest punct de vedere. Și în al doilea rând, sistemul nostru fiscal e bazat pe sistemul flat tax. Deci, o rată unică a impozitului pe venit. O cotă unică. Sistemul ăsta ni se pare nu doar că generează inegalități sociale, ci că nu prea este durabil, sustenabil pe termen lung față de echilibrul finanțelor publice. Vă gândiți la o evoluție treptată spre o, un impozit progresiv pe venit? Și apoi, o a treia întrebare, veți intra în zona euro și ne bucură foarte mult, din nou spun, dar vă întreb care credeți dumneavoastră că sunt marele mize, marele uh, provocări pentru această zonă euro? Ce tip de guvernanță credeți dumneavoastră că se potrivește pentru zona euro? Știți că dezbaterea e deschisă? Sunteți favorabil uh, unui buget specific pentru zona euro? și uh, unor mecanisme de mutualizare, reciprocizare treptată a datorilor suverane. Vă mulțumesc. Minister. Mulțumesc, domnule ministru, vă rog. Uh, thank you for your questions. I think Vă mulțumesc pentru întrebările dumneavoastră. Întrebările referitoare la sectorul bancar le voi lăsa la latitudinea uh, guvernatorului. Însă, în ceea ce privește uh, taxarea și și cota unică de impozitare. Am avut această cotă de mai, avem această cotă de mai mult timp și au existat și discuții de referitoare la o posibilă schimbare. Însă ceea ce considerăm noi că trebuie să schimbăm este o taxă mai ridicată decât uh, normalul a, uh, asupra costurilor uh, forței de, asupra forței de muncă. Am putea în viitor să ne gândim la o trecere la taxarea progresivă. De fapt, avem o uh, taxare progresivă pentru că avem uh, venituri netaxabile pentru toți lucrătorii. Dar uh, un sistem mai progresiv ar fi inclus nu prin includerea unei taxe de impozitare, unor, unei rate de impozitare uh, mai mare pentru cei care câștigă mai mult, ci invers, reducerea ei pentru cei care câștigă mai puțin. Am uh, încercat să facem un pas în acest sens, am uh, crescut uh, Uh, impozitul netaxabil, uh, ceea ce uh, nu este o sumă strictă, este o proporție, iar asta permite ca cei care vor câștiga o dat, de 1,5 venit referitor la medie, deci deasupra acestei sume nu se nu se vor bucura de derogările oferite. Deci este un tip de uh, rată progresivă. În ceea ce privește guvernarea zonei euro, consider că există o necesitate de a îmbunătăți această uh, guvernanță și de a o face mai eficientă. Îmi dau seama că s-au făcut uh, eforturi în ultimii ani uh, Uh, mai ales cu pachetul uh, celor șase măsuri, celor două măsuri, legislații referitoare la controle preliminare a bugetelor statelor, sunt pași în direcția cea bună. Uneori la ECOFIN vedem că un sistem devine atât de complicat încât uh, ne absoarbe și trebuie să um, aranjăm lucrurile în așa fel încât procedurile să coincidă în timp, de exemplu. Însă, cred că această cale duce la mai bună guvernare. Însă, de aici până la realitate, uh, mai avem nevoie de 2-3 ani. 2-3 ani în care să putem uh, atinge un, ajunge la un sistem eficient de control uh, fiscal în zona euro. Apoi, în paralel, vom căuta noi idei, noi posibilități de a îmbunătăți această guvernanță. Însă este uh, singura cale pe care o văd. În ceea ce privește mutualizarea datoriei, și datoriilor. La ora actuală eu sunt sceptic uh, referitor la asta dintr-un motiv cât se poate de simplu. Am avut o situație diferită în zona euro în 2007, când nu ne-am atins obiectivele, însă unele state au fost acceptate și au primit uh, bani ieftini la momentul respectiv, foarte mult, uh, foarte mulți, ceea ce a reieșit să nu, că nu a fost uh, foarte bine pentru economiile lor. Deci asta încercăm în Lituania să nu fim uh, amețiți de credite ieftine. Trebuie ca întotdeauna să fim cât se poate de prudenți în utilizarea uh, creditelor. Cred că am învățat uh, ce era de învățat și uh, tot ce ne dorim este să acționăm cât se poate de responsabil. Vă mulțumesc, domnule guvernator. Aș dori să mă refer la prima noastră întrebare care, se, care ține mai mult de sectorul, de structura de finanțare a sectorului uh, bancar. Uh, după criza din 2009 în Lituania, când am avut o scădere enormă a PIB-ului, modelul de finanțare al băncilor uh, suedeze și al filialelor suedeze în Lituania s-a schimbat în mod dramatic. Înainte de asta, creditele filialelor suedeze uh, erau finanțate în special de băncile mamă. Însă, la ora actuală, avem un model care prevede că filialele se bazează mai mult pe depozitele naționale. Deci sursa principală de finanțare a unui portofoliu de creditare a unei bănci este, sunt, uh, este sursa națională. Deci este vorba, după cum spuneam, de depozite uh, de origine națională. Aceasta este diferența față de situația dinainte de criză. Thank you very much indeed, uh, Governor. Now, Mrs. Maletti. Mulțumesc foarte mult. Urmează dom doamna Maletici. Mulțumesc foarte mult. Guvernera, la bine na početku... Aș dori să urez bun uh, venit domnului ministru și domnului guvernator. Aș dori să-i mulțumesc domnului ministru pentru textul din uh, buletinul uh, lunar a biroului meu în care a împărtășit experiențele sale cu publicul croat. Mulțumesc, vă felicit pentru toate progresele făcute în domeniul finanțelor publice și uh, pentru implementarea reformelor structurale care au ca scop consolidarea pieței muncii. Din 2011, datorită acestui fapt, uh, ați cunoscut o creștere economică importantă și sunt convinsă că veți reuși, reuși să adoptați moneda euro în 2015 ați venit împreună cu guvernatorul Băncii Centrale și văd că vă completați foarte bine în răspunderea întrebărilor. Ce m-ar interesa pe mine în mod specific este cooperarea la nivel instituțional între uh, Ministerul Finanțelor și Banca Centrală când este vorba de politică fiscală și monetară. Această cooperare funcționează într-un mod formalizat la nivelul instituțiilor? și la nivelul programelor? De asemenea, ați avut măsuri comune de, pentru a sprijini finanțarea antreprenorilor? Ați cooperat în implementarea acestor măsuri? Vă mulțumesc pentru întrebările dumneavoastră. Da, a fost uh, o plăcere și pentru mine să vă pun la dispoziție acest uh, text, la care am lucrat cu foarte multă grijă și mă bucur că a fost atât de bine primit de către dumneavoastră. În ceea ce privește cooperarea, nu există și nu poate să existe o cooperare interinstituțională formală între guvern, Uh, Ministerul, Ministrul Finanțelor ca parte a, a Guvernului și Banca Centrală. Bineînțeles, avem o comisie referitoare la introducerea monedei euro și asta este o excepție în acest sens. Este o comisie în care participă și Ministerul Finanțelor, dar și Guvernatorul Băncii Centrale. Însă, și cooperăm foarte bine în ceea ce privește adoptarea monedei euro, dar în ceea ce privește unor uh, măs unele măsuri comune pentru sprijinirea antreprenorilor și așa mai departe, aceasta este o chestiune de politică economică și Banca Centrală nu are responsabilități în acest uh, domeniu. Guvernul are puteri executive, dar uh, și unele. Uh, iar Parlamentul legislative dar cred că noi trebuie să ne facem uh, propria treabă. Banca, își are, Banca Centrală își are propriul mandat, uh, destul de strict, și poate domnul guvernator poate să vă spună ceva despre asta. Mulțumesc. În ceea ce privește cooperarea la nivel instituțional între Ministerul Finanțelor și Banca Centrală Lituaniană, bineînțeles, Uh, noi, ca bancă, avem un statut juridic specific, suntem independenți de guvern și facem parte din băncile centrale europene și este un statut special. Însă, bineînțeles, în cazul nostru, lituanian, Banca Centrală este instituția care asigură supravegherea sistemului financiar. Și în acest uh, domeniu cooperăm foarte mult cu Ministerul Finanțelor. În ceea ce privește politica monetară, după cum știți, la ora actuală suntem sub un uh, regim din 1994, deci suntem o țară importatoare de politică monetară, să spun așa, deci nu avem uh, foarte mult de a face cu Ministerul Finanțelor. În ceea ce privește alte elemente, după cum spunea și domnul ministru, lucrăm acum îndeaproape cu Ministerul Finanțelor în așa numitul Consiliu Fiscal, um, la, mă scuzați, la așa numitul um, cod fiscal, um, o nouă legislație care se adaptează la pachetul celor două măsuri, printre altele, și care probabil va intra în vigoare la începutul următorului an. Deci uh, vedem că rolul nostru aici uh, intervine. Da, și aici uh, și cooperăm. Mulțumesc. Mr. Simon. vielen Dank, Domnul Simon. Ich freue mich an dieser Mulțumesc, domnule ministru, domnule guvernator. Mă bucur să vă revăd și doresc să subliniez ceea ce au spus și uh, colegii noștri, cât de salutar este faptul că v-ați pornit pe această cale de a deveni membru al zonei euro la 1 ianuarie 2015 și nici nu am să mă abțin să vă exprim să-mi exprim respectul pentru eforturile pe care le-ați făcut în ultimii ani pentru a uh, combate criza. Ceea ce însă mă pune pe gânduri sunt cifre pe care le-am citit uh, referitor la uh, cifrele de uh, din sondajele publice referitoare la moneda euro. O majoritate este împotriva uh, introducerii monedei. Și de ce m-a pus pe gânduri acest lucru? S-au făcut reforme în ultimii ani care au dus la greutăți în rândul populației, mari greutăți. Și poate că și uh, Bine, poate că ceea ce vor avea de suferit oamenii de pe urma introducerii euro va fi probabil mai mic decât ceea ce au avut de suferit de pe urma crizei, dar majoritatea sunt totuși împotriva acestei uh, monede. Ați spus că veți uh, face o supraveghere a prețurilor, chiar dacă nu veți um, interveni, ați spus că veți face o campanie pentru introducerea monedei euro. Însă, oamenii până la urmă în propriul buzunar simt uh, dacă ceva este bine pentru ei sau nu. La ce vă așteptați dumneavoastră cât se poate de concret pe termen scurt? Vă așteptați la evoluții pozitive pe termen scurt prin introducerea zon monedei euro? Pe, uh, vă așteptați la schimbări care, pe care să le simtă oamenii, schimbări pozitive? Apoi, la Uniunea Bancară, uh, Uh, vă doriți o implicare a Parlamentului puternică. Știți că Parlamentul a criticat foarte dur metoda aleasă când a fost vorba de adoptarea um, acestui uh, fond care s-a creat um, și anume metoda interguvernamentală. M-ar interesa când uh, ne referim la probleme viitoare, aș vrea să știu cum uh, vedeți cooperarea cu Parlamentul. Pentru că, iată, de, în multiple rânduri am văzut că s-a ales metoda interguvernamentală, uh, lucru care nu ne, nu ne face să mergem mai departe în ceea ce privește democratizarea Europei. Cum vă gândiți să abordați acest lucru în calitate de ministru cu responsabilități în acest domeniu, un ministru unei, unui stat în uh, zona euro? Thank you, minister. Mulțumesc, vă rog. Da, iată, întrebări foarte dificile. Într-adevăr, uh, introducerea unei noi monede poate să ducă la niște efecte pe termen scurt și destul de bine circumscrise unui anumit perimetru. De fapt, se poate vorbi și de un efect pozitiv uh, al introducerii monedei euro în Lituania, adică îmbunătățirea climatului de afaceri, de pildă. Pentru că atunci când investitorii ne vor percepe ca o țară euro din ianuarie 2015 încoace, lucrurile se vor schimba. Și de fapt ei ne percep încă de pe acum, chiar dacă n-am intrat încă în zona euro. Bineînțeles că trebuie să primim de verde de la toată lumea, ECOFIN, șefii de stat, Comisia, Consiliul, Banca Centrală, dar și de la dumneavoastră. Mă refer la Parlamentul nou constituit, după alegeri. Și iată, această îmbunătățire a climatului de afacere și de investiții va aduce alte efecte pozitive pe termen mai lung. De exemplu, e vorba de uh, economiile uh, și depozitele pe termen scurt este vorba deci de ratele dobânzii și de riscul de devaluare care toate se vor resemți practic imediat, iar pe termen scurt, zic eu cam în șapte ani, Banca noastră centrală a calculat că asta ar putea să respective cam 2 miliarde de litas, adică 700 de milioane de euro, care reprezintă beneficii directe ale introducerii euro. Din asta trebuie să scădăm, bineînțeles, uh, alte costuri pe care cu siguranță va trebui să le suportăm, de exemplu, îmbunătățirea sistemelor noastre informatice, etc. Deci există beneficii și avantaje, însă cum vor percepe asta lituanienii pe termen scurt, asta este o altă poveste. Efectele pe termen foarte scurt vor fi, printre altele, niște credite pentru populație mult mai ieftine. Pentru că e vorba aici de jocul ratei dobânzii, care va fi fixat astăzi, astfel, uh, în funcție de euro și nu în funcție de ratele interne. Bineînțeles că va fi și foarte ușor pentru cetățenii noștri să nu mai trebuiască să schimbe banii când se duc în altă țară din zona euro. Însă, cred că principalele avantaje se vor resimți pe termen mai lung. Bineînțeles că va trebui să informăm pe oameni, să-i convingem să sprijine moneda euro, așa cum s-a întâmplat uh, și în Estonia, așa cum am spus la început Astăzi, 78% din populația Estoniei este pentru euro. Și vreau să mai spun că, în ce privește opinia majoritară, Lituania nu e, nu e vorba de opinie critică, uh, ci e vorba de prudență. Ei sunt atenți și sunt prudenți pentru că doresc ca viața lor să se îmbunătățească. Unii dintre ei și mulți sunt probabil sceptici că nu, zona, nu moneda euro este panaceul, dar eu cred că putem să-i convingem. În ceea ce privește mecanismul de supraveghere și acordul interguverna interguvernamental, vreau să vă spun că noi avem doar uh, în vedere un acord limitat care să ne asigure că toate mecanismele funcționează. Regulamentul SRM este cel mai important și el este obiectul uh, dialogurilor trilaterale între cele trei principale instituții. Și pentru mine este foarte important să vă spun că în toate aceste discuții trilaterale, acestea sunt legate strâns de ce discutăm în acordul interguvernamental IGA. Uh, și cu siguranță Parlamentul mi se pare cât se poate de implicat în acest proces. Domnul Clint, mulțumesc foarte mult. Clint, mi-aduc aminte că am fost în Lituania în 2006 și mi-amintesc foarte bine de această vizită. Am avut ocazia să discut cu profesori și cu studenți la Vilnius, la universitate, care cu toții credeau că era iminentă introducerea zonei euro. Așa credea multă lume, pentru că practic toate criteriile păreau să fie îndeplinite. Uh, iar, uh, într-adevăr, uh, inflația era mai îngrijorătoare, dar lucrurile nu au stat așa cum se preconiza și asta din pricina prețurilor la energie în general. Iar astăzi, de fapt, uh, ne găsim într-o situație foarte asemănătoare. Sunteți foarte, foarte dependenți de importul de energie, mai cu seamă din Federația Rusă. Și ce se întâmplă în condițiile în care Uniunea Europeană își dorește sancțiuni împotriva Rusiei actualmente. S-ar putea ca Rusia să riposteze. Și dacă se va întâmpla asta, s-ar putea iarăși să vă treziți într-o poziție foarte complicată când vine vorba de disponibilitatea surselor de energie și prețul acestora. Deci vă întreb, aveți un plan B pentru energie? pentru problema energetică, ca să zic așa, să vă asigurați că intrarea dumneavoastră în zona euro nu va fi primejduită de evoluțiile recente. A doua observație se referă la pensii și la salarii în sectorul de stat, sectorul public. Ați spus că sunteți pe cale de a pune în aplicare un fel de cotă progresivă a impozitării în următorii 2-3 ani însă plănuiți să reduceți și nivelul pensiilor la un moment dat și mi-aduc aminte, dacă nu mă înșel, Curtea Constituțională a spus nu. Este anticonstituțional sau, în fine, nu este legal, nu puteți să faceți asta. Și iarăși vin cu o întrebare. Veniturile suplimentare pe care sperați să le generați prin schimbarea structurii de impozitare și fiscală în general, ce se va întâmpla cu acestea? vor putea ele oare să compenseze veniturile pe care ați fi putut să le obțineți dacă ați fi putut să puneți în aplicare planul inițial hotărât? Vă rog, domnule ministru. Mulțumesc, Wolf. Nu, nu numai că, că avem un plan B, dar și punem în aplicare cât se poate de intens, așa cum am spus uh, la început. Plănuim să avem un terminal pentru gazul lichefiat natural uh, în uh, funcțiune până la sfârșitul acestui an și ne dorim uh, legarea la rețeaua electrică cu nordul și sudul Europei. De asemenea, toate acestea, de fapt, sunt măsuri care ne reduc dependența de principala noastră sursă de energie, care se numește Gazprom, dar avem și alte importuri din Rusia de energie. Deci, noi sperăm ca pe termen relativ scurt să putem să folosim surse alternative de energie, canale alternative de furnizare a energiei, care uh, reprezintă ele însele niște cărți în uh, jocul și negocierile noastre cu partea rusă. Deci avem o strategie care figurează și în raportul lui Werner și eu cred că o să funcționeze. În ceea ce privește de valoarea noastră internă pe care am evocat-o aici și au menționat-o colegii, în ce privește pensiile, da, am primit o decizie din partea Curții Constituționale, cum că ele n-ar trebui să fie reduse fără uh, compensații corespunzătoare pe viitor și Curtea noastră Constituțională a mai luat și alte sau mai pronunțat și alte hotărâri foarte recente de acum vreo săptămână sau două în care se spune că aceste compensații trebuie să se confirmeze capacităților statului nostru a sectorului public de a suporta aceste compensații, ceea ce mi se pare că este o veste destul de bună pentru noi. Pentru noi. Adică putem să rezolvăm problemele după cum și în ordinea în care se prezintă. Și cam așa va trebui să procedăm și pe viitor. Vom vedea în următorii ani ce posibilități avem efectiv de a da curs acestei probleme a compensațiilor și o vom lua pas cu pas, pe un termen mai lung. Bineînțeles că dacă este nevoie de astfel de măsuri la un moment dat în viitor, guvernele viitoare, dar vă spun eu că sunt departe în viitor <laughs> și poate că nu vor veni niciodată la putere, poate că alții nu sunt de acord. În fine, eu cred că până în acel moment noi vom fi acumulat suficientă expertiză ca să putem să uh, reacționăm la astfel de hotărâri ale Curții uh, de Constituționale care face o distinție între reducerile legale și ilegale ale pensiilor s-a vehiculat și termenul de reduceri proporționale. Un concept care ar putea să fie o veste bună, le avem în discuție acest subiect și este, bineînțeles, unul dintre subiectele pe care va trebui să le rezolvăm pe viitor. În sfârșit, domnul Ricol, mai dorește cineva să ia cuvântul? Dacă nu, domnul Gigold, vă rog. Uh, da, în primul rând și din, punctul meu, din partea mea, bun venit și felicitări. Uh, este o decizie bună și un semn uh, pozitiv pentru toate statele membre din zona euro. Uh, este un mesaj politic care nu trebuie subestimat. Uh, vă mulțumesc pentru asta. Și cred că multe lucruri, uh, multe critici poate sunt, sunt exagerate, pentru că sunteți deja în sistemul de, în mecanismul unic 2 deci, practic, aproape sunteți în zona euro. Deci, cred că unele critici sunt uh, exagerate și cred că și uh, opinia publică își va schimba poziția. Dacă pe germani uh, i-ați fi întrebat uh, cine este pentru, majoritatea erau împotrivă, între timp majoritatea sunt pentru. Deci pot să vă spun că lucrurile se calmează. O scurtă întrebare. Ați spus că veți uh, participa și la, uh, la um, supravegherea bancară, același lucru valabil pentru pactul fiscal. Mă întreb însă care este situația referitoare la taxa pe tranzacțiile financiare. M-aș bucura dacă ați uh, decide să participați la această cooperare consolidată și m-ar interesa dacă vreți să mergeți pe această cale. Minister. Uh, thank you, Sven. Uh, thank you. Mulțumesc, uh, Sven, uh, pentru cuvintele pozitive. Înțelegem că deja din 2002 în eurozonă și deci avem o practică bună, avem exemple bune în legătură cu modul de comportament în timpuri uh, Uh, grele în timpuri de criză și vedem și ce este periculos, ceea ce nu trebuie să faci în timpuri bune. Deci am uh, tras învățămintele de, cu, de cuvință. În ce privește taxa pe tranzacțiile financiare, încă nu ne-am uh, schimbat uh, poziția oficială. N-am avut o aplicație o cerere formală de a adera la cooperarea consolidată, dar cred că în viitorul foarte apropiat această chestiune va fi discutată la unele reuniuni ECOFIN. Am văzut asta pe agenda președinției Lene Cred că probabil în mai se va discuta taxa, deci vom vedea ce se va fi întâmplat până la acel moment din câte știu eu, progresele sunt foarte lente, pașii înainte sunt foarte lenți și cred că va trebui cu toții să ne gândim ce să facem pe viitor, însă nu a luat guvernul lituanian până în acest moment nicio decizie formală. Mulțumesc. Dore, doriți să adăugați ceva? Bun. Dacă nu, domnul Lange, uh, pentru cuvântul final. O întrebare scurtă. Mi-a venit ideea când uh, a intervenit domnul uh, Gigold. Uh, cu al 19-a membru intră în vigoare noi prevederi pentru BCE, pentru numărul guvernatorilor. Va scădea numărul acestora. Dezbaterea a început în, Germană, în Germania. Mie mi se pare corect, în raportul meu nu va fi o problemă, însă în ministerele de finanțe s-a discutat acest lucru, cifrele vor fi reduse, deci uh, cei cinci, cei mai mari vor avea uh, numai, mai puține voturi, mai patru voturi, deci uh, și cei mai mici vor, vor avea iarăși mai puține voturi. Cum, cum, veți, cum ați abordat asta? Vă rog, domnule ministru. But uh, I will first give the governor if you want to sum up. Cine dorește să tragă concluziile? Vă rog. Domnul guvernator, mulțumesc, uh, foarte bună întrebare și răspunsul meu e foarte rapid. Cred că guvernatorii fără vot nu rămân fără un cuvânt de spus. E un principiu foarte important care cred că va funcționa și pe viitor. Putem uh, să ne așteptăm ca decizia privitoare la aderarea Lituaniei să fie luată bazată pe progresele de convergență economică și cu uh, principiul unui picior de egalitate între toate statele membre ale zonei euro. Din câte știu eu, majoritatea deciziilor sunt luate și sper că așa va fi pe viitor, pe baza unui consens. Mulțumesc, domnule guvernator, și acum, domnule ministru, în încheiere, poate 20 de secunde mai am la dispoziție. Vă mulțumesc foarte mult, stimați membri ai Parlamentului European reprezentanții noștri în Europa, gradul cel, nivelul cel mai înalt de reprezentare, deci susținerea dumneavoastră politică e foarte importantă pentru noi. Vorbesc de dumneavoastră personal, dar e uh, important și susținerea dumneavoastră politică pentru statutul de membru al Lituaniei în zona euro și sper că această susținere să uh, Uh, fie transmisă și viitoare legislaturi, pentru că chestiunea se va rezolva în iulie. E prima oară în istoria zonei euro că un parlament discută și următorul parlament uh, ia decizia, dar cred că vom încerca să facem tot ce putem pentru ca toți membrii ai noului Parlament European să voteze cu conștiința foarte clară că totul uh, se desfășoară, totul merge ca pe roate și vor vota pentru calitatea noastră de membru a zonei euro, de deci să fim cel de-al 19-lea partener de încredere a zonei euro. Vă mulțumesc foarte mult și mă bazez pe sprijinul dumneavoastră politic. Mulțumesc, domnule ministru, mulțumesc, domnule guvernator. Uh, facem o pauză foarte scurtă până când trecem la uh, următorul punct de vedere de zi ca să mă despart de oaspeți.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 Trecem la punctul 4 al uh, ordinii de zi, pregătirea proiectului de raport uh, privitor la posibilă aderare a Lituaniei la zona euro. Raportor, după cum știm deja, e domnul Lange. Werner, ai cuvântul. Ok. Uh, vielen Dank, uh, amtierender Präsident. Vă mulțumesc, domnule președinte. Am avut posibilitatea cu domnul ministru de finanțe și cu guvernatorul uh, băncii centrale să vorbim despre multe lucruri. Proiectul meu de raport uh, vă stă la dispoziție de ceva vreme, între timp a fost și tradus. Pe 3 martie a fost uh, finalizat în mod oficial. În acest proiect de raport sunt prevăzute chestiunile principale pe care tocmai le-am și discutat și uh, mesajul este clar, un da pentru um, adoptarea monedei, însă avem probleme de timp și probleme legate de date. Datele finale le vom avea, pare să numai în mai. Înainte, nu putem face evaluarea finală. Conform datelor pe care le avem și înainte să ne reunim, a avut loc și o discuție bilaterală cu cei doi domni pe care tocmai am văzut, deci conform datelor pe care le avem, situația economică va continua să se stabilizeze, nu există motive de îndoială că prognoza din iarnă nu se va confirma în primăvară, deci putem porni de la premisa că Lituania este pe calea spre euro și că mai face și progrese în acest sens. Însă, din cauza alegerilor, trebuie uh, în ultima noastră sesiune, probabil pe 7 aprilie, să ne decidem poziția și să o transmitem următorului Parlament. Aceasta este dificultatea obiectivă cu care ne confruntăm. Deci, avem un, asta înseamnă în, în termen concret că avem un, ter, un termen pentru amendamente foarte scurt, dar am înțeles și că există un uh, consens uh, în ceea ce privește uh, dorința grupurilor de a acompania în mod pozitiv dorința Lituaniei și să voteze cu da. Numai că nu, va, nu vom putea face lucrurile în mod improvizat. Eu propun ca pe baza raportului să se depună amendamente pe care să le discutăm. Vom, de, discut, vom decide când vom avea amendamentele dacă vom avea nevoie de o reuniune a, ra, cu raportorii din umbră. La acest raport aș dori să fac numai câteva observații pe scurt. Introducerea uh, monedei euro este uh, Um, văzută în mod pozitiv. Um, Lituania respectă toate criteriile de convergență. Pe 3 mai pe 3 martie a fost publicat un raport uh, al FMI foarte pozitiv referitor la uh, Lituania, astfel încât și din punct de vedere al datelor nu se poate pune sub semnul întrebării uh, adoptarea monedei. Rata infla inflația este scăzută. După prăbușirea din 2009 s-au uh, înregistrat rate de creștere mari, uh, șomajul a scăzut, nu există probleme la cursul uh, de schimb între litas și euro, care este oricum legat de euro din 2002 rata de dobândă nominală este scăzută, criteriile de la Maastricht sunt respectate, nu există dezechilibre macroeconomice ce pot fi constatate, Parlamentul lituanian a adoptat, a modificat o serie întreagă de uh, legi uh, în ianuarie și uh, sunt uh, pe, în curs uh, încă unele legi în ceea ce privește introducerea monedei euro în termeni practici Uh, propun, um, procedurile în ceea ce privește deficitul excesiv au fost uh, suspendate, încheiate în 2013. În ceea ce privește energia există un plan uh, al țării pentru reducerea dependenței energetice și pentru creșterea eficienței energetice. La punctul 12 fac referire la acest lucru. Comisia a observat că la Ignalina nu au fost două, uh, două centrale nucleare diferite, ci o centrală cu două reactoare uh, complet independente. Uh, ambele reactoare au avut o performanță de peste 1000 de megawatt, deci au mari reactoare. primul a fost scos din funcțiune în 2006, al doilea în 2009 eu, în primăvara lui 2008, uh, am fost la fața locului și îmi amintesc uh, de faptul că și colega Harms de la Verzi era prezentă și că îmi amintesc că uh, inginerul și șeful centralei um, rus um, aproape că a început să plângă când ne-a explicat că Uniunea Europeană investise uh, foarte uh, mulți bani în securitatea acestui reactor. Înainte de aceste investiții existau uh, trei, zeci și zeci de incidente și după aceste investiții nu mai exista niciun fel de incident și în sfârșit funcționa acest reactor, spunea acest inginer, în sfârșit funcționează și acum trebuie să îl scoatem din funcțiune. Um, da, nu peste tot um, um, cele cerute de Uniunea Europeană erau, erau foarte populare, mai ales că acest, scoaterea din funcțiune acestor reactoare a dus la creșterea dependenței energetice de Rusia. Dar cred că Uh, trebuie să luăm în considerare că uh, s-au făcut mari eforturi în întreaga zonă baltică din acest punct de vedere. La punctul 15 avem uh, datele provizorii, nu avem date mai recente. Conform ultimelor date de la BCE, se poate constata o rată a lichidităților care este într-o scădere vagă, însă astăzi domnul guvernator ne-a spus că este stabilă, în raportul meu, uh, ultima dată la dispoziție este 38,3, iar ultima cifră este de 41,2%. Deci putem să înlocuim uh, formularea în scădere cu formularea stabilă. Iar în ceea ce privește populația, este la ora actuală Um, are une, ea la ora actuală are unele rețineri, dar eu cred că dacă va începe campania de informare, ce urmează să înceapă în primăvară, și populația va afla și va conștientiza uh, care sunt avantajele uh, adoptării monedei uh, euro, cred că vom putea elimina asta ca problemă sau că, în orice caz, în sondaje această măsură va crește ca și popularitate. Apoi, în ceea ce privește Rusia, Lituania lucrurile a făcut altfel uh, decât uh, Estonia și Letonia, are, unde există o minoritate mai mare, uh, minoritate rusă mai mare. Lituania a oferit celor de origine rusă cetățenie lituaniană deci integrarea acestora este uh, mult mai bună decât în celelalte state uh, baltice. De aceea uh, nu pot decât să vă recomand să spunem da aderării la zona euro pentru Lituania. Mulțumesc! Domnul Padar, în numele socialiștilor? Nu? Domnul Tremos, în numele ALDE. Yes. Um, um, I hope and I would like to see that all member states would have joined the euro. Mulțumesc. Aș fi vrut uh, ca toate statele să fie aderate la zona euro în stare de bună, cum o face Lituania, deci se va bucura de susținerea noastră, raportul nostru și sper că să va asigura Lituania un acces rapid la zona euro. Uh, uh, Domnule Langen, Uh, suntem aici ca să vă ajutăm în munca dumneavoastră, considerăm că totul este în regulă. Deci uh, vom putea coopera cu dumneavoastră. Vă mulțumesc. Thank you, Ramon. Mulțumesc. Și acum, din partea verzilor, să vedem cine ia cuvântul, domnul Baset. Mulțumesc. Deci noi de acord cu raportorul adică Lituania spre binele Europei e în stare bună pentru a adera la zona euro și de acest punct de vedere mulțumim raportorului pentru munca sa de identificare a eforturilor Lituaniei pentru a corespunde criteriilor de convergență, dar acestea fiind spuse, totuși, când citim raportul, rămâne o problemă și vă dați seama care este fără îndoială, dar am insistat, insistat uh, în intervenția noastră. E vorba de faptul că avem impresia că există un nou criteriu de convergență de la, din lectura raportului, și anume elementul nuclear, energia nucleară trebuie să fie lansată în Lituania ca aceasta să poată aborda în bune condiții aderarea la zona euro. Pentru noi, energia nucleară, dincolo de dezbaterea întreagă a mixului energetic, nu e pusă sub semnul, nu e un criteriu, nu trebuie să facă parte din criteriile pentru aderare, ci din potrivă, e pe din afara acestui subiect. Nu vom susține un raport care face din chestiunea nucleară unul din punctele cheie ale poziției Parlamentului European față de aderarea Lituaniei Credem, într-adevăr, că problema energetică se pune în Lituania, ca în multe alte țări, și că e nevoie să găsim soluții de interconectare a sistemelor electrice, de scăderea consumului, o mai bună eficiență energetică, energiile regenerabile, sigur, dar acestea fiind spuse, să profiți de acest moment de aderare a Lituaniei ca să inciți la relansarea programului electronuclear, ni se pare că este un abuz. Deci vom uh, elabora amendamente în sensul poziției mele ca să avem o poziție, o abordare mult mai echilibrată față de chestiunea energetică și la fel am dori ca raportul să se refere și la chestiunea emigra- emigrației, care afectează foarte mult uh, tineretul lituanian, pentru că 500.000 de lituanieni au părăsit țara în ultimii ani. Așadar, noi spunem da aderării Lituaniei, însă spunem nu adăugirii unui criteriu suplimentar și anume relansarea programului nuclear în Lituania. Mulțumesc! et paari sõnaga võib-olla siis täienduseks veel, et, et ma juba oma nu Padar, suvesk Da, dacă îmi permiteți în câteva cuvinte, eu mi-am explicat poziția și poziția grupului meu în uh, cuvintele mele către domnul ministru. Noi susținem în general raportul, uh, Domnul ministru a explicat care e poziția Lituaniei în domeniul energetic. Ei doresc import de energie din surse regenerabile, lucrează la un terminal pentru gaz natural lichefiat, deci ei caută soluții în ce privește comunitatea etnicilor ruși, în Lituania nu sunt atâția precum în celelalte două state baltice, deci asta e o mare diferență. Mulțumesc și acum din nou domnul Lange. Da. Colegul de la Vers m-a înțeles complet greșit. Nici în raport, nici unde, altundeva nu scrie că nuclearul este, energia nucleară este o condiție pentru adoptarea monedei. Uh, am spus numai că trebuie să avem înțelegere pentru faptul că au fost uh, scoase din funcțiune uh, două reactoare nucleare. Lituania trebuie să decidă cum își va asigura nevoile energetice. Nu este prevăzut nimic în raport. Am spus numai că independența de uh, că dependența de gazul rusesc a crescut de când au fost uh, închise cele două reactoare. Și am spus că trebuie să avem înțelegere față uh, de acest fapt. Dar nu vroiam să se uite faptul că Uniunea Europeană a contribuit la această situație dificilă în care se află Lituania din punct de vedere energetic. De aceea am prevăzut acest lucru la punctul 12. Nici mai mult, nici mai puțin. Apoi, în ceea ce îi privește pe tineri, tocmai m-am uitat în uh, cifre de bază, de bază pentru, al, din Uniunea Europeană 2014. Lituania are cea mai mare rată a absolvenților uh, din Uniunea Europeană, absolvenților de școală. Uh, la femei 94,5% și la bărbați 92%. Asta înseamnă că există un nivel foarte ridicat de formare în ceea ce a dat uh, impulsuri tinerilor să emigreze uh, în alte părți ale Uniunii Europene. Și eu, dar eu sunt convins, același lucru este valabil și pentru celelalte state baltice, uh, că aceștia se vor întoarce în momentul în care situația economică se va fi îmbunătățit. Eu cred că este un fenomen trecător care nu va rămâne așa pe termen lung. Deci sunt uh, destul de optimist. Mulțumesc! Mulțumesc! Termenul pentru amendamente, 20 martie, amendamentele vor fi analizate pe 7 aprilie, votul la ICON 7 aprilie, din motive obiective, nu se va vota în plenar înainte de alegeri. Deci, după cum știți cu toții, dialogul economic și schimbul de opinii cu ministrul francez al finanțelor, domnul Moscovici, a fost amânat și nu pentru prima oară. Și, deci, atât pentru astăzi. Am încheiat reuniunea. Nu? Deci mâine ne reîntâlnim la ora 9 dimineața. ca să vorbim despre aderarea Croației la Convenția privind eliminarea dublei impuneri în legătură cu ajustarea profitelor întreprinderilor asociate. So, see you tomorrow. Thank you very much. Deci, pe mâine. Mulțumesc.